Reluăm ședința, doamnelor și domnilor. Procesul verbal de la ședința plenară de ieri a fost distribuit. Vă întreb dacă aveți observații. Dacă nu, considerăm procesul verbal.